la o parte din întrebare mi-ați răspuns, dar totuși aș insista puțin pentru că este de notorietate um, conservatorismul din sistemele educaționale naționale, practic adaptarea târzie la realitățile pieței uh, muncii și a realităților societății uh, respective. De aceea vă întreb în ce măsură aveți în vedere impulsionarea flexibilității uh, sau flexibilizării sistemelor de educație naționale, cu atât mai mult cu cât acum, uh, cu această criză economică și financiară, piața muncii se află în permanentă restructurare și modificare și foarte mulți absolvenți de învățământ superior sau de învățământ vocațional vor rămâne fără, uh, fără un loc de muncă pentru meseria în care s-au pregătit. Și de, aceea, și de asemenea aș dori să vă întreb dacă nu vă îngrijorează faptul că multe guverne caută să reducă bugetul pentru educație în dorința de a reduce cheltuielile uh, publice. Herr Minister. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Y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 În uh, primul rând, uh, trebuie să spun că am prezentat în opinie doar uh, aspectele care vizează comisia noastră, cea de cultură și educație, și că nu este o abordare exhaustivă, ci una care poate și trebuie să sufere modificări, de aceea orice completare din partea colegilor este atât necesară cât și binevenită. Pentru fiecare dintre noi, cât și pentru fiecare cetățean al Uniunii Europene, Uh, dezvoltarea accelerată a mediului, uh, a domeniului tehnologiilor avansate pentru informație și comunicare este o realitate cu care ne-am obișnuit să trăim zi de zi. Practic, învățăm, muncim și comunicăm folosind aceste tehnologii. Uh, totuși, strategia I 2010 și-a atins doar unele dintre obiectivele sale, Uh, cum ar fi utilizarea serviciilor mai avansate sau mai uh, interactive. Pe altele le-a atins doar parțial și aș enumera aici îmbunătățirea calității uh, vieții și incluziunea, iar pe altele nu a reușit să le, să le realizeze și mă refer aici la impunerea Uniunii Europene drept lider în competiția cu celelalte state avansate în acest domeniu. Este clar că este nevoie de o nouă strategie și este foarte clar că această strategie trebuie să plece de la obiectivele nerealizate ale Uniunii uh, Europene în, sta, în strategia I 2010. Strategia viitoare însă trebuie să fie mai inclusivă și pe cât posibil completă și în special orientată către cetățenii Uniunii Europene care trebuie să fie principalii beneficiari ai politicii uh, uh în acest domeniu pentru a contribui la, calitatea, la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, avem datoria de a, concentra, de a ne concentra asupra calității informației și a serviciilor, dar și asupra securității uh, informaționale. Este foarte important de asemenea ca aceste tehnologii să ajute Uniunea Europeană pentru a deveni competitivă la nivel internațional și pentru a deveni una dintre economiile bazate pe cunoaștere, dar la fel de important este ca aceste tehnologii uh, dezvoltate să vină în sprijinul uh, cetățenilor, practic cei pe care uh, cu toții îi reprezentăm aici. Am urmărit în continuare în structura avizului trei probleme pe care le-am considerat mai importante. În primul rând, am insistat asupra importanței dezvoltării capacităților de folosire a serviciilor informatice de către tineri, punctând resursele de uh, e-învățare și e-guvernare. Practic, prin e-învățare, aceste tehnologii trebuie să sprijine tinerii să dobândească acele aptitudini, cunoștințe și uh, capabilități care să-i facă, în primul rând, competitivi pe piața muncii, în al doilea rând, adaptați la realitățile societății în care se vor dezvolta și vor, și vor, și vor crește. De asemenea, prin, uh, uh, prin e-guvernare, consider că tinerii sunt cei care vor reuși cel mai rapid să se adapteze și să, să obțină aceste abilități în folosirea acestor noi instrumente. Și de asemenea, cred că aceste măsuri vin în sprijinul atingerii obiectivelor Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere. În al doilea rând, am subliniat importanța proiectului uh, Europeana și am considerat că acest proiect ar trebui să uh, fie un proiect complementar la proiectul Google Books și nu un proiect care să vină în competiție cu acesta uh, Fiind conștient de dificultățile unei perspective în acest uh, domeniu, din punct de vedere legislativ în primul rând, cred că este foarte importantă prezervarea patrimoniului cultural al, uh, al Uniunii Europene. Am propus, în al treilea rând, crearea unui portal european prin intermediul căruia cetățenii europeni să aibă acces la produse culturale europene, precum filme, concerte, piese de teatru, uh, plecând de la uh, declarația lui Jean Monnet, care spunea că dacă ar fi să regândească uh, construcția Uniunii Europene, a folosi cultura drept liant între, între popoare. Sunt de asemenea de părere că este foarte importantă cultura europeană ca liant între popoare, ca identitate a uh, Uniunii Europene și consider că un astfel de portal a reușit să construiască acel patrimoniu al culturii europene la care toți cetățenii Uniunii să aibă acces și care să ne ajute pe fiecare dintre noi, din orice colț al Europei ne-am afla, să ne identificăm cu Uniunea Europeană și să simțim din ce în ce mai mult că suntem cetățeni ai Uniunii uh, Europene. Nu în ultimul rând, consider că o campanie la nivel european privind serviciile uh, uh, de tehnologiilor avansate de informație și comunicare uh, ar ajuta cetățenii Uniunii Europene să cunoască mai bine beneficiile acestor tehnologii și uh, i-ar ajuta în același timp să învețe cum să utilizeze aceste tehnologii uh, cât, cât mai util. Aici am, putit, am putea gândi de asemenea o campanie de uh, promovare și de asigurare a vizibilității acestui domeniu, poate un premiu anual în, uh, care să răsplătească cel mai bun proiect în domeniul tehnologiilor uh, avansate ale informației și comunicării ar fi un instrument foarte util. Acestea au fost doar câteva aspecte pe care le-am evidențiat în acest aviz. Uh, consider că realizările strategiei I 2010, pe de o parte, sunt de remarcat, dar pe de altă parte ă, trebuie să luăm în calcul și demersuri mai ambițioase pentru viitor. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Ivan. Frau Drüpel hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Kollege Ivan, ähm, ich habe aus Ihrem Vortrag herausgehört, dass Sie sehr europäische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 Keiner mehr von den Kollegen? Nein. Dann darf ich Herrn Ivan das Wort zur Replik geben. Bitte. În primul rând, uh, trebuie spus că fiind limitat în uh, textul uh, avizului, n-au încăput toate elementele pe care aș fi vrut să le cuprind în acest aviz. În altă ordine de idei, M-am referit uh, la faptul că tinerii sunt cei care trebuie vizați, pentru că întotdeauna tinerii reprezintă acel mediu social cel mai dinamic, cel mai activ și cel mai inventiv, în condițiile în care Europa își dorește să devină o țară, uh, o Uniune uh, sau un actor pe scena internațională care să se bazeze pe tehnologii de ultimă, de ultimă generație și să se bazeze pe inovare. De asemenea, există discriminare între tinerii care învață în mediul rural și tinerii care au șansa să învețe în uh, mari centre universitare sau în orașe uh, puternic industrializate. Accesul la aceste tehnologii diferă foarte mult între unii și alții. Șansa în viață, șansa pe care o au pe viitor sau oportunitatea pe care societatea le oferă diferă foarte mult uh, între cei de la med- din mediul rural și cei din uh, mediul uh, urban, de asemenea între zone diferite din uh, cadrul Uniunii Europene. Evident că prin e-guvernare nu mă refer doar la cea din cadrul sistemului clasic de educație, ci mă refer și la învățământul pe termen, pe termen lung și aici mă refer și la conversia profesională, la adaptarea la piața muncii a celor care își pierd un loc de muncă, indiferent de vârsta pe care, pe care o au. Cu atât mai mult cât ne aflăm într-un, uh, într-o perioadă în care în uh, economia europeană și în societate au loc modificări uh, radicale. Referitor la, por, la portalul european, evident că m-am gândit la un portal public în care statele, la care să participe statele membre fiecare stat să decidă ce parte sau fiecare să decidă cum să-și promoveze cultura națională în cadrul, ă, ca parte componentă a culturii europene. Probabil că atunci când am prezentat ă, avizul, nu am pomenit de utilizarea tehnologiei ă, video on demand. Este foarte importantă pentru că, într-adevăr, drepturile de autor și gestionarea gestionarea diseminării uh, sau uh, accesului cât mai larg al publicului european la uh, acest portal nu poate fi făcut gratuit, pentru că sunt anumite restricții care ne obligă. Deci, fiecare stat membru va gestiona în funcție de cadrul legislativ național felul în care va reuși să realizeze acest acces al fiecărui cetățean european la cultura uh, națională. Este foarte important să creăm acest cadru uh, general al culturii europene, să uh, fiecare cetățean european să conștientizeze că aparține familiei europene și că avem o cultură comună care ne unește. Legat de faptul că Uniunea Europeană pierde din competitivitate în relația cu Statele Unite și cu uh, Japonia în dezvoltarea noilor uh, tehnologii este ceea ce spuneam mai înainte, trebuie să ne bazăm pe inovare, trebuie să ne bazăm pe creativitatea noilor generații, cei care pot să vină, care înțeleg cel mai bine tehnologiile avansate de informație și comunicare și care pot să vină cu acel surplus de creativitate, de imaginație și de inventivitate, astfel încât să reușim să ajungem din urmă și să depășim, să devenim uh, ca Uniune principalul, uh, să devenim un lider în acest domeniu. Se știe foarte, este de notoritate faptul că Statele Unite, dar și Japonia, reușesc să atragă prin burse tineri valoroși din foarte multe state membre ale Uniunii Europene, poate de aici și plusul de competitivitate uh, pe care aceștia îl au. Legat de comerțul, comerțul electronic, prin acea promovare a tehnologiilor la nivel uh, european, prin, uh, odată cu promovarea tehnologiilor, cetățenii europeni vor deveni din ce în ce mai conștienți de faptul că acestea fac parte din viața lor cotidiană, că securitatea informațiilor este garantată de Uniunea Europeană, iar aici preocuparea noastră trebuie să fie prioritară și atunci cu siguranță vor considera și că uh, acest comerț este viabil și că nu prezintă riscuri foarte mari. În contextul uh, global, Uh, Uniunea Europeană trebuie să, fie, să se asigure de faptul că este uh, compatibilă și cu celelalte sisteme din, uh, de la nivel internațional. Nu știu dacă mai sunt întrebări, eu atât mi-am notat. Vielen Dank. Ich darf die Kollegen darauf hinweisen, dass für Änderungsanträge leider schon Montag, der 1. Februar, 12 Uhr ist.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 Ich möchte jetzt die Kollegen bitten, noch eine Bemerkung zu machen. Maria Badia-Ikucek. Gracias. Bueno, agradecer al señor Bellet este proyecto de opinión uh, y algunos comentarios que, si tengo tiempo, me gustaría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 zegt van uh, nee, achterhaald, opgelost. Bedankt. Coleg Ivan. Și eu subscriu 100% la ce a prezentat în acest aviz doamna Trupăl. Aș vrea totuși să subliniez că transparența este necesară nu numai uh, atunci când vorbim de evaluarea proiectului, ci trebuie să fie o transparență 100% în ceea ce privește și implementarea proiectelor și realizarea de conturilor. Și la fel de important atunci când controlăm uh, cum sunt gestionate fondurile uh, acestea de către agențiile naționale, să verificăm pe lângă satisfacția beneficiarilor și uh, acel follow-up. Ce se întâmplă după ce proiectul s-a încheiat, cum acest proiect, cum aceste fonduri pe care le-am alocat unor proiecte uh, reușesc să aducă o schimbare în bine în domeniul în care acestea au fost folosite și cum Uh, beneficiarul reușește să gestioneze în continuare uh, activitatea după ce proiectul uh, s-a încheiat. N-aș vrea să fie doar o abordare, adică să verificăm că această abordare să nu fie una punctuală pe o perioadă scurtă de timp, ci să privim pe termen mediu și lung ca aceste fonduri să aibă efecte măsurabile o perioadă mai lungă de timp. Mulțumesc.